Cuvântul doamnei Gil. President, uh, thank you. I, I gave my support. Mulțumesc. Am sprijinit acest raport și uh, felicit pe doamna raportor Van Neufensen Am văzut din experiența recentă ce înseamnă manipularea indicilor și cât de grav este asta pentru investitori, pentru consumatori și supinează încrederea în piețe. Comisia Europeană vorbește despre peste un miliard de euro economisiți în viața de zi cu zi uh, va fi influențată de folosirea acestor indici. Mă gândesc în primul rând la oamenii care au luat credite ipotecare. Faptul că nu s-a putut investi în uh, economia reală, uh, acest lucru a fost cauzat de manipularea indicilor. Raportul de la Econ este unul echilibrat și proporțional, transparența, supravegherea procesului de impunere a indicilor a uh, fost unul uh, care a fost uh, încurunat de succes. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Gill. Next speaker is... Următor, doamna Petir urmează gospođo predsjednice manipuliranje referentnim vrijednostima Doamna președinte manipularea indicilor înseamnă furt Tocmai de aceea trebuie să monitorizăm foarte bine utilizarea lor. 400 de miliarde de euro uh, sunt uh, o sumă mare gestionată prin instrumente financiare care folosesc acești indici. De aceea trebuie să ne asigurăm că nu există conflicte de interes aici. Uh, există indici care sunt folosiți pentru crearea de mari infrastructuri și de aceea utilizarea greșită a indicilor poate afecta uh, însăși activitatea de creditare și în uh, cele din urmă pe uh, consumator. În uh, țara mea, uh, de pildă, emiterea unor credite în francevețian a dus la insolvență foarte mulți cetățeni. De aceea trebuie să avem mare grijă pe viitor. Mulțumesc, spune doamna președinte. Următorul vorbitor este domnul Flanagan. Mr. Flanagan. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu m-am abținut la acest vot pentru că știm că trebuie mai întâi să stabilim întâi etica în ceea ce privește industriile și finanțarea la vârf. Trebuie să încercăm să mergem mai departe, iar în ceea ce privește legislația și puterea lobbyiștilor mai sunt multe de făcut uh, și de îndreptat. Cred că s-ar putea face mai multe, dar uh, cred că oricum e mai bine decât nimic. Totuși eu m-am abținut pe acest raport. Next speaker is uh, Mr. Wolf. Următorul vorbitor, domnul Wolf Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Am votat împotriva propunerii Comisiei și a raportului doamnei Van Uyfesen uh, pentru acești indici, pentru că se, dau mai mult, se dă mai multă putere Comisiei. Indicatorii aceștia sunt foarte importanți în sectorul financiar. Uh, în, regulament, în Regatul Unit avem deja reglementări în acest sens. La regulamentul de față se uh, extinde domeniul de aplicare și către materiile prime. Nu cred că Uniunea Europeană trebuie să se ameste aici vor uh, fi mai puțin indica, indici, mai, puțin, mai mare distorsionare a prețurilor și se vor acorda uh, avantaje competitive celor din afara Europei, mai, puț, mai puțină creștere economică, mai puține locuri de muncă. Aș spune da pentru uh, Regatul Unit și nu împotriva Europei. Pe, încă o dată, Uniunea Europeană pare să sacrifice locurile de muncă. Mulțumesc, doamna Malatici. Podržala sam danas donošenje uredbe o indeksima... Mulțumesc. Am susținut adoptarea regulamentului privind indicii folosiți în instrumentele financiare și în contracte financiare. De ce? Pentru că acest instrument este esențial pentru prevenirea fragmentării pieței. Funcționarea pieței unice este unul din principalele obiective ale Uniunii Europene și un regulament clar poate să prevină anumite situații nedorite și uh, în același timp uh, poate preveni uh, scandalul din septembrie 2013 care a intervenit prin manipularea unor indici a provocat pagube de 17 miliarde de euro. Ehm, prin acest instrument eh, sunt preîntâmpinate și situațiile de conflict de interese și obținem de asemenea cunoștințe mai bune despre funcționarea acestor indici, ceea ce este foarte important pentru eh, rezolvarea chestiunilor legate de eventuale manipulări. Mulțumesc, președin, doamnă președinte. Trecem la următorul raport, explicațiile de vot cu privire la raportul Pereira, finanțarea dezvoltării. Primul vorbitor, este domnul Hayes. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru acest raport și pot uh, să-i felicit pe toți cei care au participat la acest raport. Trebuie să fie foarte clar că suntem foarte serioși și ambițioși în ceea ce privește obiectivele la nivel internațional, însă foarte multe lucruri trebuie să meargă în ceea ce privește dezvoltarea, trebuie să ținem cont de punctul de referință 0,7% pe care l-am stabilit pentru dezvoltare și cred că țările acum se dezvoltă de la austeritate către creștere și trebuie de aceea să concentrăm să ne să continuăm să ne concentrăm pe investițiile noastre în ajutorul pentru dezvoltare uh, din țări terțe. În ceea ce privește acest raport, cred că trebuie să ținem uh, în atenție ajutorarea celor terțe, țărilor mai puțin dezvoltate și a bugetului pentru dezvoltare. Cred că este foarte important pentru că am văzut progrese foarte mari în anumite părți în curs de dezvoltare din lume, însă în Africa sub subsahariană în continuare, dar și în alte părți, nu suntem uh, destul de ambițioși. Cred că este foarte bine să folosim un procent mai mare pentru dezvolt, din bugetul de dezvoltare pentru aceste zone, pentru ca să putem să atingem zonele, uh, acele obiective pe care le dorim. Mulțumesc, doamna președinte. And the next, uh... Mulțumesc și acum următorul vorbitor, doamna, doamna Gil. Finanțarea pentru dezvoltare este foarte dezamăgitor că nu suntem nici pe departe capabili să atingem obiectivele pentru dezvoltare și multe state membre dau mult mai puțin bani decât acei 0,7% din produsul național brut. Ar trebui ca statele membre să își revină și să nu uite că costul uh, vieții omenești uh, Uh, este, ar fi mult mai mare decât uh, banii pe care trebuie să-i dea de la buget. E vorba aici de sărăcie și așa mai departe. Dacă summitul de la New York uh, va veni cu o agendă de lucru mai bună, trebuie să avem și la Addis Abeba în iulie o poziție comună, astfel încât toate statele membre să vorbească într-un singur glas. Asta înseamnă că trebuie să facem într-adevăr lucruri care să îi ajute pe țările de dezvoltare să-și uh, pună la punct propriile resurse de dezvoltare. Vă mulțumesc! Next speaker is... Mulțumesc! Următorul, uh, următoarea vorbitoare, doamna Petir. 5 miliarde de oameni i dalje živi u siromaštvu i 7 milioane de uh, cetățeni trăiesc în sărăcie și în standarde absolut uh, incredibile. Vorbim de o situație inacceptabilă, având în vedere că există suficiente resurse în lumea noastră pentru a pune capăt acestei situații. Și tocmai de aceea acest raport apelează la statele membre ale ONU pentru uh, alocarea 0,7% din bugetele lor pentru, din PIB pentru Uh, dezvoltare. Numai că uh, aceste uh, obiective trebuie însoțite și de niște termeni foarte clari. Uniunea Europeană este lider în ce privește finanțarea dezvoltării și pune la dispoziție 60% din ajutorul pentru dezvoltare oferit. Ajutorul pentru dezvoltare trebuie să se refere la și trebuie să financeze servicii publice disponibile pentru toată lumea și nu trebuie să, să insiste asupra uh, producției anumitor bunuri. De aceea cred că alineatul 28 din acest raport trebuie eliminat. Mulțumesc, care cuvântul doamna Anderson. I voted in favor of the... Mulțumesc, am votat pentru acest raport cu privire la finanțarea pentru dezvoltare, pentru a existat aspecte pozitive în acest exemplu cererea la, către țările care au un PIB foarte ridicat să investească mai mult pentru o transparență mai bună și la bugetul european, pentru finanțarea, pentru dezvoltare și acest raport se referă la rolul femeilor în dezvoltare și susține de asemenea și principiul egalității de gen pentru că prelasează acest principiu în inima dezvoltării activităților de uh, investiții în dezvoltare, sănătate și educație. Și uh, dezvoltarea uh, și a, domeniilor, a domeniului financiar ține întotdeauna cont și de aspectele care țin de um, egalitatea pentru uh, genuri, de exemplu, legea abort, avortului sau legea sănătății reproductive, toate acestea sunt aspecte care țin cont uh, de drepturile femeilor și de dezvoltarea acestora, care sunt foarte importante pentru economia și partea socială a unei țări. Mulțumesc. Mulțumesc, care cuvântul doamna Zaborska acum. Ďakujem, pani predsednička. Medzi financovaním rozvojovej pomoci a diskusiou... Mulțumesc. Eh, am eh, votat eh, pentru această Eh, rezoluție pentru a interveni prin asistența pentru dezvoltare și împotriva eh, fluxurilor migratorii, dar și pentru a stăvili eh, fuga de impozitare și neplata impozitelor. Sigur că politica fiscală ține de competențele statelor membre. Transferul profitorilor în paradisurile fiscale uh, reprezintă o mare parte a inegalității și inechității sociale din lume. Și asta creează și mai mare decalajul și, și clivajul care generează în cele din urmă fluxurile migratorii spre Europa, în special dinspre Sud. De aceea susțin un ajutor pentru dezvoltare într-o strategie comună care eh, să fie eh, trebuie să reprezinte posibilitatea unor uh, finanțări pe probleme sociale. Mulțumesc, urmează uh, doamna, uh, raportul domnului Feducini și primul vorbitor este domnul Rode. Mr. Rode? Mr. Rode? Domnul Rode, aveți cuvântul, domnule Rode. <laughs> Øh, Mulțumesc, președinte președinte. Cer scuze, n-am fost atent. Una din cele mai mari provocări în Europa astăzi este cea legată de o îngrijire medicală sigură și o mai bună siguranță în sistemul nostru educațional. Trebuie să atragem atenția asupra programului Erasmus pentru tinerii lucrători. Statele membre pot folosi acest program, însă, dincolo de toate aceste posibilități, dacă vrem să îmbunătățim acest domeniu în Europa, trebuie să facem mai multe în statele membre. Trebuie să ne asigurăm ca foarte multe inițiative din Uniunea Europeană să poată fi puse în aplicare și trebuie ca și statele membre să poată lua inițiativă pentru a elimina legislația superfluă care nu duce decât la redundanțe. Numai atunci putem să ne asigurăm că directivele vor fi transpuse în drept național și numai atunci putem să oferim șanse egale și astfel vom putea crea și oportunități mai bune pentru lucrătorii din Uniunea Europeană, mai ales pentru tineri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Următorul vorbitor, domnul Iglesias. Gracias, señora presidenta hemos votado a favor del. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am votat pentru acest raport în favoarea unor asigurări de sănătate mai sigure în Europa. Într-adevăr, sănătatea a primit o finanțare mai redusă în ultimii ani și aș atrage atenția asupra situației din țara mea, Spania, care se bucura de un sistem cât se poate de uh, eficient. Însă Partidul Popular la putere n-a făcut decât să pună în pericol acest sistem de sănătate prin reduceri de personal și de buget. În Valencia și la Madrid aceste lucruri s-au resimțit foarte mult. Vreau să vă reamintesc, domnilor deputați, domnilor deputați că proiectul european se bazează pe democrație și pe drepturi sociale în favoarea serviciilor publice. Degradarea sănătății este pur și simplu contra valorilor europene. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Gil. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, am susținut raportul privind o Uh, sănătate mai sigură în Europa, având în vedere că 10% din pacienții internați în spitalele europene suferă de efecte adverse pe urma acestei spitalizări. În același timp, constatăm că rezistența față de antibiotice crește. 4,1 milioane de persoane suferă anual din uh, cauza efectelor adverse ale spitalizării. Uh, Vestea bună este că 30% din aceste afecțiuni pot fi prevenite, preîntâmpinate. Mai întâi însă trebuie ca povara fiscală asupra sistemelor de sănătate să fie îndepărtată, ceea ce face ca în multe țări europene, cel puțin în Regatul Unit, sistemele de sănătate să nu funcționeze. În același timp trebuie dezvoltate noi antibiotice și trebuie reglementată utilizarea lor. Este important să știm că bolile nu se opresc la frontierele de stat. De aceea Trebuie ca Uniunea Europeană să facă ceea ce statele membre nu pot face de unele singure. Trebuie să exploatăm acest potențial și să arătăm o mai bună culegere de date și pentru a controla mai bine bolile infecțioase. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Rope. You have the floor. Aveți cuvântul, stimate coleg. In one minute. Într-un minut spuneați. Ačiū pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt uh, convins uh, că acest raport este... Sunt convins că este un raport foarte important. Rezistența la antibiotice este din ce în ce mai uh, gravă și trebuie să investim pentru a putea combate această rezistență. Antibioticele nu sunt uh, mâncare, nu sunt uh, supliment alimentar, deși nu multă lume își dă seama de acest lucru. Trebuie să încercăm să eliminăm folosirea profilactică a antibioticelor în uh, furajele animale și trebuie să încercăm să ne concentrăm pe prevenire și igienă. Din ce ce mai multe alimente sunt infectate cu bacterii care sunt rezistente la antibiotic și există un risc de a transfera aceste bacterii în mâncare. Trebuie să îi susținem pe fermierii care știu această problemă și care fac ceva pentru a o preveni. Trebuie să impunem însă și reguli stricte pentru uh, oferirea de antibiotice pentru îngrijirea medicală a persoanelor. În 2009, după febra porcină, oamenii au început să cumpere, de exemplu, în Lituania multe antibiotice și trebuie în același timp deci să oferim și mai multe informații. Sistemul de sănătate, sistemul de pensii sunt tot timpul victime ale măsurilor de austeritate, care sunt tot timpul propuse de consultanți și alte cabinete uh, binevoitoare care sfătuiesc guvernele noastre. Nu dorim să avem reduceri bugetare care să pună în pericol drepturile uh, pacienților. Siguranța pacienților este direct primejduită de aceste măsuri, inclusiv reduceri bugetare uh, la îngrijirile de sănătate care uh, afectează direct pacienții noștri, pacienții noștri spitalizați care suferă de multe probleme, inclusiv de infecții nozocomiale. De asemenea, prescrierea de medicamente, a căror eficiență nu poate să fie evaluată, problema folosirii greșite a antibioticilor și multe alte probleme legate de etichetarea greșită a medicamentelor. E vorba de costuri de 2,7 miliarde. Domnul Marias, aveți cuvântul, două minute. Doamnă președinte, fiecare are dreptul la o asistență sanitară de bază în Europa și am votat de aceea acest uh, raport. Dar după, la peste șapte ani de la uh, distribuirea numerelor de asigurat și carnetelor de asigurat, uh, există sute de mii de greci în țara mea care nu beneficiază de niciun fel de asistență sanitară de bază. Uh, da? Și uh, pentru a proteja pensiile uh, și fondurile de pensii uh, Asiguratorul uh, de sănătate nu garantează decât un pachet absolut minim de asistență. Și atunci foarte multe vizite la domiciliu nu pot fi efectuate de către medicii de familie, multe servicii nu pot fi uh, prestate, cu toate că toți uh, cetățenii își plătesc contribuțiile la Fondul Asigurării de Sănătate. Președinta, nu îl văd pe domnul Mecov în sală așa că dau cuvântul domnului Kelly. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. M-am bucurat foarte mult să fiu aici ieri seară la Parlament când am avut dezbaterea despre acest subiect și am avut ocazia să vorbesc în timpul acestei dezbateri. Aceste recomandări sunt, bineînțeles, foarte bune și se vede același lucru și la vot, pentru că 600 37 din 679 au votat pentru și eu am fost unul dintre cei care au votat pentru. Un lucru pe care aș dori să-l spun este foarte important și anume că dacă cineva este bolnav, toată lumea trebuie, trebuie să se încerce să se vindece boala respectivă, dar trebuie să încercăm să punem mai mult accent pe prevenire pentru ca oamenii să rămână sănătoși. Nu s-a pus destul accentul pe sport, pe activitățile fizice, pe educația fizică. Trebuie să avem mai uh, multă infrastructură pentru ca oamenii să poată practica sportul, să noate, să fac jogging sau să meargă pe bicicletă și aceasta ar putea să ajute cu siguranță și la sănătatea generală. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, doamna Harkin. Aveți cuvântul. Mulțumesc, am sprijinit uh, amendamentul care a cerut Comisiei să preconizeze un cadru legislativ pentru folosirea mai bună a antibioticilor. În 2011, 25.000 de pacienți au murit din cauza infecțiilor cauzate de rezistență la antibiotice în toată Uniunea Europeană. Aici Uh, avem uh, problema uh, complementară a alt, folosirii altor medicamente cu rezistență în țara mea. Organizația Mondială a Sănătății a semnalat o urgență. Am intrat într-o perioadă în care o simplă infecție poate să fie ucigașă. Ceea ce este foarte șocant este că conform doctorului Tony Scott din Colegiul Doctorilor din Irlanda, se pare că în Irlanda se folosesc de două ori mai multe antibiotice decât în restul Uniunii Europene. Deci e vorba de o supraprescriere a acestor antibiotice, mai ales pentru simple alergii. Deci trebuie să se facă uh, lucruri imediat pentru a pune capăt acestei prescrieri abuzive de antibiotice pentru că e vorba de toată populația care este uh, supusă riscului, mai cu seamă bătrânii. Mulțumesc! Uh, Următorul raport al domnului De Bacher, oportunități ecologice de creștere pentru IMM-uri. Primul vorbitor este domnul Rodă. Mr. Rodă, you have the floor. Aveți cuvântul. Eh, nu cluză eu total i det før ved președinte, vă mulțumesc. De fapt, am spus deja ce am vrut să spun acum. Da? Am, am spus-o deja la raportul anterior cu privire la asistența sanitară de bază. Dar cred că, în afară de interpreți, nu și-a dat nimeni seama de asta. Adică poate unii dintre dumneavoastră ați considerat uh, scos din context ce am spus, uh, de aceea uh, totuși vă mulțumesc pentru cuvânt, dar nu o să mai repet intervenția mea. Rodă, um... Mulțumesc, domnule Rode. Nu văd în sală pe doamna Mlinar. Așa că dau cuvântul domnului Bațou. Elnök asszony, köszönöm a szót. A jelen... Doamnă președinte, vă mulțumesc. Am votat în favoarea acestui raport pentru că IMM-urile sunt foarte importante în ecologizarea economiei. În contribuția lor de până la 2020 ar putea fi de până la 2000 de miliarde de ce uh, este important uh, ca IMM-urile să aibă această contribuție? Pentru că dezvoltarea economică nu este un obiectiv uh, lipsit de context. IMM-urile sunt colana vertebrală a economiei și de aceea IMM-urile trebuie ajutate prin fonduri, prin cofinanțări pentru a susține economia prin aceste acte de ecologizare. Și tocmai de aceea Eh, în cadrul EFSI eh, facilitățile oferite pentru IMM-uri eh, sunt din păcate, extinse și asupra companiilor cu peste 3.000 de angajați, ceea ce nu ajută IMM-urile în finanțările pe care le caută. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Gil. Este foarte important să vorbim despre finanțarea IMM-urilor, dar în același timp este important să le ajutăm să își investească în economia verde. În circumscripția mea, East Midlands, s-a început deja cu dezvoltarea acestei regiuni pentru ca să ne transformăm în cea mai, uh, cel mai important sector de vânzări ecologice din uh, Marea Britanie și este foarte important să continuăm cu aceste eforturi pentru că Aproape o jumătate din IMM-urile din regiunea mea au arătat că în continuare au dificultăți de acces la finanțare pentru acest tip de activități. Trebuie să facem foarte multe în acest domeniu, dar cred că pentru a putea vota pentru, cel mai important uh, pentru grupul meu a fost includerea unor puncte precum urmează. Atenția pentru IMM-uri și micro-întreprinderi și up uri îmbunătățirea potențialului uh, prin sinergii industriale, simpozioane și uh, clustere și posibilitatea pentru IMM-uri de a folosi toate infrastructurile în cel mai eficient mod. Este păcat că acest raport nu oferă și inițiative concrete pe acest punct. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, și acum are cuvântul doamna Petir. Evropska unija, njezini građani... Uniunea Europeană și cetățenii săi au nevoie de un nou avânt în materie de creștere economică și doresc ca Uniunea Europeană să se poziționeze ca și lider pe piața mondială. Uniunea Europeană are propriile sale avantaje, însă trebuie să reducă costurile, costurile importurilor de energie mai cu seamă, iar economia circulară, verde, ecologică, împreună cu finanțarea participativă, dar și cu parteneriatul public-privat, ne pun pe calea cea bună. O bună poziție economică înseamnă bunăstarea cetățenilor noștri. Datele privitoare la IMM-uri ne arată că acestea reprezintă mai bine de 98% din uh, numărul total de firme în Europa și oferă mai bine de 68% din locurile de muncă și generează foarte multă bogăție în europeană. Avem o strategie pentru, pentru acestea. Mulțumesc. Urmează domnul Benson. Eu am susținut raportul pentru că este o contribuție esențială și excelentă la strategia de creștere economică a Europei în viitor. Dacă citim raportul și sper ca și Comisia să-l citească, atunci observăm că el conține niște propuneri foarte importante care trebuie puse pe ordinea noastră de zi, pe agenda noastră politică, pentru că uh, este vorba de uh, protejarea competitivității europene. Uh, sunt vizate și sectorul producției, productiv și sectorul serviciilor și să știți că există IMM-uri europene care sunt competitive pe chiar pe plan economic economic global și vorbim inclusiv de companii care se ocupă de eh, industriile eh, ecologiei, eh, fie că e vorba de producție, servicii ecologice sau servicii de mentenanță a infrastructurilor industriale ecologice. Trebuie ca aceste aspecte să fie cuprinse și în tratate de liber schimb ca și TTIP. Din păcate, spune doamna președinte, nu îl văd pe domnul Mecov în sală, așa că mai Acum dau cuvântul domnului Hannan, dacă este. Thank you, Madam Deputy Speaker. Mulțumesc, doamnă președinte. Aici se vede foarte bine cum uh, se încearcă o apărare a economiei verzi în termeni economici. Dacă vorbim că trebuie să plătim un preț pentru creșterea economică verde, atunci trebuie să facem tot posibil pentru a reduce schimbările climatice. Cred că există oameni sinceri de ambele părți aici. Însă să spunem că aceasta va stimula economia este un lucru cât se poate de greșit din punct de vedere economic și eu nu cred cu adevărat că oamenii care spun acest lucru cred în ceea ce spun. E vorba de faptul că dacă guvernele ar, ar putea angaja angaja mai multe persoane, atunci ar putea să plătească mai multe taxe și s-a încercat acest lucru deja în sistemul sovietic și nu a funcționat. Nu a funcționat pentru că Frederic Bastian spune că este vorba de costurile văzute și nevăzute. Întotdeauna se ia mai mult din economie, de fapt, pentru a crea locurile de muncă decât acestea vor aduce înapoi în economie. Realitatea este de fapt alta. Politicile verzi ecologice nu vor crea creșterea, ci creșterea va crea politicile verzi și aerul mai curat, apa mai curată în țările în curs de dezvoltare și atunci vom avea o situație mai bună în mai multe țări. Mulțumesc, spune președinte, iar acum următorul vorbitor, domnul Kelly. Eh, Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Am fost aseară la dezbatere când am discutat despre acest subiect și comisarul eh, ne-a descris foarte bine recomandările conținute în acest raport. Majoritatea oamenilor erau pentru acest raport. Votul a fost uh, evident. Există oportunități, într-adevăr, de creștere ecologică pentru IMM-uri, IMM-urile care sunt parte vitală din țesutul economic european, foarte multe locuri de muncă, foarte mult PIB generat și, bineînțeles, e adevărat că trebuie să ne gândim uh, mai întâi la scară mică, Uh, în domeniul economic, de aceea aceste IMM-uri sunt importante. Problema mare este cu birocrația. Este, aceasta este problema cu care se confruntă cele mai, cel mai mult firmele, precum și accesul la credite. Dacă facem ceva în acest, pe aceste două direcții, atunci vom avea creștere economică. Mulțumesc foarte mult, domnule Kelly. Urmează doamna Harkin. Am susținut acest raport cu privire la inițiativele de creștere ecologică, în special amendamentele care solicită Comisiei să elimine unele bariere birocratice pentru că întotdeauna trebuie să există un echilibru între o reglementare eficientă, eficace și una care este acceptabilă pentru uh, mediul economic, pentru că de multe ori legislația chiar aici eșuează și nu își îndeplinește uh, obiectivele când este pe abrirocratică. Sunt, raportul arată uh, că atunci când lucrurile merg prost, toată lumea dă vina pe Uniunea Europeană. Ei bine, tocmai de aceea noi solicităm Comisiei să Uh, să îndepărteze aceste bariere și, în mod ciudat, se constată că atunci când cer așa ceva, multă lume votează împotrivă. Mulțumesc, că uh, spune președinta, doamna Maletici. Păi, Mulțumesc, doamna președinte. Acest raport cu privire la posibilitatea de creștere ecologică pentru IMM-uri se referă la folosirea sustenabilă și eficientă a resurselor energetice și economice și subliniază nevoia de a avea un sistem de informații bun și transparent pentru mediul de afaceri și antreprenori ale IMM-urilor. Trebuie să încercăm să ajutăm IMM-urile să folosească mai bine fondurile europene în ideea de a obține o tranziție mai bună către economia ecologică. IMM-urile sunt și raspinării a economiei și de aceea este important să fie stimulate, pentru că ele vor stimula creșterea, vor putea folosi oportunitățile oferite la nivelul UE și iată de ce am susținut eu raportul domnului De pentru că cred că astfel putem să ajutăm IMM-urile să se implice mai bine în creșterea verde pentru a îmbunătăți situația în general. Mulțumesc, doamna Maletici. Dragi colegi, uh, astfel se suspendă ședința după aceste explicații de vot până la ora 3 după amiaza. Mulțumesc!